discutat în Parlamentul European. Pe ordinea de zi urmează întrebarea orală privind interoperabilitatea dintre încărcătoarele de telefoane mobile și dau de îndată cuvântului, cuvântul domnului Capato, care este autorul întrebării orale. Presidente, la, Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul pe care îl abordăm aici este unul foarte important. Este vorba de 500 de milioane de telefoane mobile active în Europa, aproximativ, și foarte multe tipuri de încărcătoare. Nu există niciun motiv tehnic pentru existența unor uh, tipuri diferite de încărcătoare pentru telefoanele mobile. Acesta duce, acest lucru duce la speculații uh, inechitabile din partea Um, operatorilor și, de asemenea, provoacă efecte negative pentru mediu. Este, de asemenea, în defavoarea consumatorilor, pentru că Odată la 2-3 ani, fiecare persoană trebuie să-și schimbe încărcătorul de telefon mobil. Asta duce la aruncarea a mii de astfel de încărcătoare. Domnul Verheugen a răspuns foarte prompt aceste întrebări, respectiv cu o solicitare cu privire la standardizarea acestor încărcătoare. Ne aflăm astăzi aici pentru a întreba Comisia care sunt progresele făcute. Ar putea exista următoarea soluție, o autoreglementare din partea operatorilor care să cadă de acord între ele cu privire la găsirea unor standarde care să pune capăt acestei situații uh, ridicole și care produce efecte foarte negative. Și am să spun de îndată, domnule comisar Verheugen, că orice garanție de autoreglementare pe care ar oferi-o operatorii trebuie susținută și din partea noastră printr-un regulament. Cu atât mai mult cu cât este posibil ca o astfel de autoreglementare din partea operatorilor să nu fie suficientă ea trebuie să se refere nu doar la încărcătoarele de, telef, încărcătoarele de telefoane mobile, ci și la celelalte echipamente unde regăsim exact aceeași problemă. Și aici ar trebui să impunem standarde și la nivelul întregii Uniuni Europene. Ar trebui eventual ca standardele acestea să fie valabile la nivel mondial, un lucru foarte util pentru consumator. Domnul comisar. Frau Präsidentin, meine sehr Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, mă bucur să îi informez pe parlamentarii din Parlamentul European că s-au făcut progrese în ceea ce privește uniformizarea încărcătoarelor de telefoane portabile în Europa. Însă, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră și pentru modul în care ați încercat să luptați pentru acest obiectiv important. Sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că situația actuală este inacceptabilă și trebuie stopată. Există sute de milioane de încărcătoare de telefoane mobile, ceea ce reprezintă un prejudiciu pentru mediul înconjurător și un cost suplimentar pentru consumatori. Atunci când cetățenii își schimbă telefonul mobil, trebuie să cumpere și un alt încărcător chiar și atunci când cumpără un model diferit de la aceeași producător, trebuie să schimbe încărcătorul. Trebuie să știți că încărcarea unui telefon mobil implică elemente foarte tehnice. Acum câțiva ani, tehnica a ajuns la o maturizare suficientă încât să se poată face această uniformizare, însă există riscuri legate de securitate. Atunci când se încarcă un telefon mobil, există riscul uh, supraîncălzirii sau exploziei. Între, însă riscurile acestea au fost depășite și nu mai există acum niciun obstacol tehnic în calea armonizării. Intenționez să iau măsuri concrete pentru a promova uniformizarea încărcătoarelor la nivel european. Sunt convins că fabricanții ne vor ajuta Trebuie să urmărim atent situația și nu excludem posibilitatea unei reglementări. Operatorii de rețea, la ultimul congres desfășurat la Barcelona, au afirmat că pleacă de la premiza că începând cu 2012 majoritatea noilor telefoane mobile vor fi livrate cu un încărcător standardizat. Este o veste bună, însă nu este suficient. Comisia ar dori ca armonizarea să fie deplină și să se facă pe baza unui standard unic, pe baza unei obligații care să oblige, deci, uh, fabricanții să utilizeze un standard unic. Comisia așteaptă un protocol de acord începând cu sfârșitul lunii aprilie, un protocol de acord care va fi semnat de fabricanții de telefoane mobile, care să se asigure că un încărcător încarcă orice tip de telefon mobil, indiferent de marcă și model. Comisia nu va ezita în niciun caz să facă o propunere legislativă în cazul în care sectorul acesta nu reușește să ajungă la un acord. În ceea ce privește aparatele fotonumerice sau MP3-uri, se încearcă să se ajungă la aceeași uniformizare. Dacă nu se ajunge la această uniformizare, vom încerca să intervenim ferm. Comisia speră să poată conta pe sprijinul Parlamentului European pentru a pune capăt acestei practici inacceptabile. Vă mulțumesc! Vom asculta acum oratorii numele, numele grupurilor politice, în numele PPE-ului, domnul Rubic, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Verheugen, doamnelor și domnilor deputați. În prezent am putea Uh, celebra Ziua Europeană a Telefonelor Mobile, pentru că între Comisia și Consiliu s-a luat o decizie în sfârșit uh, pentru dosarul Roaming 2 Uh, și tarifele au uh, scăzut uh, foarte mult, un lucru care ar trebui să ne încânte. De asemenea, tarifele ar trebui să scadă și pentru încărcătoarele, pentru telefoane mobile, ceea ce ar trebui să îi bucure pe cetățenii, având în vedere că e un aspect important. În contextul încărcătoarelor pentru telefoanele mobile, ar trebui să avem o campanie de etichetare pentru a vedea care este eficiența energetică, la fel ca pentru frigidere, de exemplu. De asemenea, ar trebui să prevedem ca încărcătorul, în momentul în care aparatul s-a încărcat, să se stingă singur, pentru ca uh, încărcarea să nu continue și deci ca acest dispozitiv să se stingă automat. Și apoi, cred că e important ca uh, institutele Uh, europene să fie puse la curent în legătură cu procedurile existente pe plan tehnic, uh, posibilitățile pentru a proceda astfel. Calendarul propus de către domnul comisar Verheugen este bun pentru că până la sfârșitul lunii aprilie un protocol de acord facultativ va fi semnat și apoi se va prevedea un text legislativ. Sigur, nu e întotdeauna așa de ușor de procedat, pentru că întotdeauna există o legătură între telefonul mobil și încărcător pe de o parte și trebuie ca standardele tehnice să fie compatibile și apoi trebuie să ne mai gândim și la prizele de curent care trebuie să fie și ele compatibile. Deci trebuie să avem propuneri pentru a depăși aceste obstacole care nu uh, sunt valabile doar la nivel european, ci și la nivel

pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, vorbim în seara aceasta despre o problemă foarte importantă pentru consumatori. Avem deja o serie de propuneri și asta ar trebui să ne bucure pentru că e vorba de standarde comune pentru încărcătoarele de, telefonie, de telefoane mobile. Sigur că este important să nu intervenim prea mult pe piață și să permitem consumatorilor să facă să-și facă propriile alegeri. Aici însă consumatorii practic nu au de ales, ei sunt obligați să folosească încărcătoarele de telefoane care se potrivesc cu telefoanele lor. Conform unor cercetări, 300 de milioane de euro sunt, folosite, sunt cheltuite de consumatori anual pentru cumpărarea de noi încărcătoare de telefoane și Cred că aceasta este o sumă foarte mare. Mai este și problema energetică. După părerea mea, sunt pierderi foarte mari. Se, consuma, se consumă foarte multă energie pentru producerea acestor încărcătoare. Domnul Capato vorbește despre acest subiect de, deja de câțiva ani și aș dori să felicit Comisia pentru modul în care s-a hotărât să abordeze această probleme la nivelul Uniunii Europene, abordând sectorul industrial, pentru că el trebuie să vină primul cu o inițiativă. Însă acum sectorul este amenințat că dacă nu vine, dacă nu e inițiativa unei soluții, atunci soluția se va găsi la nivelul Uniunii Europene și cred că este foarte bine. Trebuie să facem presiune asupra lor pentru ca să ajungem în cele din urmă la un singur tip de încărcătoare de telefon mobil. Acum 35 de ani nu am obligat-o pe soția mea să se căsătorească cu mine, ci i-am cerut. Cred că așa se procedează. Așa este, asta e cea mai bună soluție. Să lăsăm oamenii să își asume inițiativa și să aleagă să procedeze așa cum doresc. De aceea cred că trebuie să lăsăm sectorul să vină cu inițiativa armonizării. Soluția adoptată a fost foarte bună și sper că vom avea standarde comune pentru încărcătoarele de telefon mobil. Același lucru ar trebui să se întâmple și pentru alte tipuri de dispozitive de aparate electronice. Lumea călătorește foarte mult și sunt foarte multe și poartă cu sine foarte multe aparate electronice, telefoane mobile și așa mai departe, pe care le ține în stand-by și asta consumă foarte multă energie. Alteori uităm încărcătorul acasă și trebuie, eh, nu poți să-ți încarci telefonul pentru că altul nu este compatibil. De aceea trebuie să profităm de această ocazie și să ajungem la o soluție foarte bună. Vă mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Rubic dorește să mai adauge câteva cuvinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să pun o întrebare domnului comisar Verheugen. Avem interfața USB2 care nu ne permite doar să transformăm energie, ci chiar să generăm. Oare n-ar fi o soluție de încărcare această USB2? Domnul comisar. Äh, äh, domnule președinte, domnule Rubik, aveți dreptate, am notat întrebarea pusă și trebuie să spun că, într-adevăr, nu are rost să îngreunăm viața fabricanților. Toți experții pe care i-am contactat mi-au spus că putem avea un standard utilizabil pentru toate aparatele, deci un singur încărcător. E valabil și pentru ordinatoare, pentru telefoanele mobile, pentru toate aparatele portative, aparatele mobile. Este un obiectiv realizabil pe viitor și standardul pe care îl dorește doamna Țicău se poate uh, aplica. Există eforturi care sunt în curs în ceea ce privește consumul de energie, se dorește reducerea prejudiciului la adresa mediului înconjurător și ne vom ocupa de această chestiune atunci când vom vorbi despre aplicarea directivei cu privire la produsele care consumă energie și în privința cărora dorim să formulăm o nouă propunere. Și o ultimă observație la adresa domnului Rubich. Ideea sa este excelentă, însă nu este valabilă doar pentru încărcătoare, s-ar putea aplica și altor aparate. Comisia este foarte interesată de chestiune și rezultatul cercetărilor vă va fi comunicat. Mulțumesc pe ordinea de zi figurează în continuare recomandarea pentru a doua lectură cu privire la instrucțiunile consulare comune, biometrie și cereri de viză. Îi dăm cuvântul raportoarei noastre, doamnei Lutford, pentru patru minute. Thank you. Mulțumesc, doamnă